and gentlemen, uh, let us start. Stimați colegi, bun venit. Haideți să reîncepem. Raportorul este aici, ceea ce este cel mai important. Bineînțeles, cu toții sunteți foarte importanți, însă raportorul este cel mai important. Primul punct de pe ordinea noastră de zi din după masa aceasta, numărul 7, reducerea emisiilor naționale de anumiți poluanți atmosferici și de modificarea directivei 2003-35-CE. Comisia I I3 a avut prim, primul schimb de opinii în septembrie 2014, urmarea prezentării din partea Comisiei în legătură cu această propunere de uh, lege în legătură cu calitatea aerului și reducerea emisiilor. În programul de lucru al Comisiei, aceasta a anunțat că va, re, va retrage această propunere, însă după criticile Parlamentului European, Comisia a decis să păstreze totuși inițiativa pe ordinea de zi. Știm foarte bine că este vorba de simplificare, subsidiaritate, responsabilitatea statelor naționale, dar până la urmă ne-am dorit să decidem în legătură cu toate aspectele. Astăzi, raportorul nostru nu e responsabil pentru întregul raport, însă domnul Gherec va prezenta avizul său și raportorii din umbră vor putea să se exprime și ei pe acest subiect foarte important. Ca de obicei, începem cu raportorul, domnul Adam Gherec. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte, stimați colegi, vă mulțumesc foarte mult pentru că mi-ați dat cuvântul acest subiect independent de propunerea existentă sau nu din partea comisiei, mă bucur că subiectul a rămas pe ordinea de zi. Care este obiectivul noii directive? Conform ultimei redactări din 18 decembrie, a, în legătură cu reducerea anumitor poluanți atmosferici și modificarea directivei din 2003, obiectivul este de a stimula inovarea care ar putea să susțină creșterea economică inovatoare și de asemenea protejarea capitalului natural al Europei și dezvoltarea noilor tehnologii. Statele membre primesc limite specifice de emisii modificarea principală a directivei din 2003 constă în introducerea metanului și de asemenea consultări cu privire la investițiile care în viitor pot să fie asociate cu emisiile. În proiect se includ toate particulele solide sub 2,5 micrometri și cele mai periculoase, însă cele mai periculoase de dimensiuni nanometrice nu au fost incluse. Nu sunt introduse hidrocarburile aromatice hidroclorinate. Proiectul trece și peste emisiile reduse, lucru care pune probleme pentru unele noi state membre, cum ar fi Polonia, pentru că unele gaze periculoase emise în cantități mari sunt și ele trecute cu vederea, de exemplu, H2S, dioxidul de sulf. Aceste gaze pot să uh, fie emise în timpul uh, minerit, operațiilor de minerit, pot să fie emise și în timpul transportului petrolului. Există o anumită flexibilitate în contabilizarea emisiilor care introduce mm, măsuri alternative în ceea ce privește raportarea. Este dificil să se aplice aceleași criterii peste tot. Limitele emisiilor pentru statele membre pot să se refere doar la emisii măsurabile și monitorizabile, însă există multe categorii de emisii dificil de măsurat. Există surse de nanoparticule în atmosferă, care sunt foarte periculoase pentru că pot intra în corpul nostru și pot avea efecte cancerigene asupra omului. De aceea poate există din ce în ce mai multe cazuri de cancer la plămâni. Putem însă să limităm sursele emisiilor, nu știm care este influența lor asupra schimbărilor climatice, pentru că aceste substanțe pot să devină aerosoli și există și compuși volatili Există particule care pot să devină oxidanți în atmosferă. Specialiștii din Comisia Europeană trebuie să definească mai bine aceste particule și, particule și să ne dea mai multe uh, metode de, identificate, de identificare a acestora. Trebuie de asemenea să fie revizuite anumite limite de emisii pentru că numărul de uh, mașini cu motorină crește în Europa și motorin, arderea motorinei duce la emiterea acestor nanoparticule. Cred că proiectul Comisiei poate să fie îmbunătățit, în special în ceea ce privește anumite complemente care între timp au devenit obligatorii. Dacă este să, să aprobăm propunerea Comisiei ca o directivă, aceasta trebuie să aibă propriile sale anexe. Mulțumim foarte mult, domnule profesor, și vă mulțumesc și că ați respectat timpul de vorbire. Acum raportorii din umbră. Numele PPE, doamna Virkunen. Mulțumesc, domnule președinte. Și mulțumesc domnului Gherec pentru munca de pregătire. Cred că ideea inițială a comisiei era puțin mai bună. Poate ar fi fost mai bine să fie retrasă și să introducem obiective energetice mai bune. Cred că ideea inițială a Comisiei era bună să se oprească din discutarea acestei directive și să examineze o modalitate mai bună de atingerea celor 23 de obiective. Reducerea emisiilor este însă importantă în sine. Foarte important aici este că obiectivul este eficiența și statele membre pot decide ele însele cum să reducă emisiile și ce măsuri iau în acest sens. Însă trebuie să ne asigurăm că directiva nu introduce poveri suplimentare pentru industrie. Există foarte multe poveri asupra industriei, în special anumitor sectoare, și directiva emisiilor a generat investiții uriașe. În consecință, trebuie să ne asigurăm că sunt respectate cerințele ei. Un alt sector care nu are legătură cu ETS. În ceea ce privește anul 2025, nu considerăm că acesta ar trebui să fie obligatoriu. Obiectivele intermediare ar avea un efect negativ asupra obiectivului general și trebuie să ne asigurăm că avem cele mai eficiente măsuri în perioada 2030-2040. Trebuie să ținem cont de mediu, trebuie să ținem cont de mediile pe an și de diversele categorii de emisii. Orice excepție nu trebuie să devină regulă. Trebuie să folosim eșantoane din diversi ani pentru a găsi o medie ponderată. Vorbim aici despre o perioadă de 2 ani între raportări, însă aceasta mi se pare prea mm, strictă pentru statele membre. Dacă mai rămâne timp de vorbire, aș examina câteva dintre domeniile unde nu sunt de acord cu domnul Gherec. El vorbește despre necesitatea de a examina emisiile scăzute și că acest lucru trebuie tratat separat, însă ideea este că statele membre pot să își folosească, pot să ia măsuri proprii pentru a îmbunătăți situația emisiilor, pentru a scădea cantitatea de emisii și mi se pare foarte important pentru sursele reduse. Președintele mai acordă un, o jumătate de minut vorbitoare. și cred că am și, am și câteva comentarii tehnice. Raportorul a sugerat că ca domeniul de aplicare să se extindă, să se includă dioxinele și sulf, sulful, uh, eu să consider că nu trebuie să fie extins domeniul de aplicare. Vă mulțumesc. Urmează acum domnul Marek Iosef Grobacek, raportor din umbră în numele conservatorilor și reformiștilor. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să îl felicit pe domnul Gherec pentru acest raport, care este unul foarte dificil, pentru că este vorba de limitarea emisiilor pe de o parte și asigurarea dezvoltării. Limitarea emisiilor duce la creșterea costurilor. Însă, este necesar să se implementeze cerințele legate de <coughs> uh, protecția mediului, precum și cele legate de sănătatea cetățenilor. Așadar, este foarte important ca raportul să țină cont de elementele menționate de raportor, acei, acele particule poluante care afectează sănătatea umană, particulele solide, dioxinele, sulful, compușii de sulf, și alte substanțe nocive pentru care nu există suficiente date în momentul actual. Noxele sunt acoperite deja de directiva emisiilor, însă nu este vorba aici doar despre sectorul automobilistic, există și alte sectoare care nu sunt acoperite în monitorizare și control. Vorbim aici despre industria de prelucrare a petrolului și industria de prelucrare a lemnului, care reprezintă surse importante de emisii. Trebuie ca legislația să fie mai precisă pentru că avem diverse regulamente, diverse norme în fiecare stat membru. Acestea nu sunt compatibile între ele și afectează concurența. De multe ori, de asemenea, normele comunitare nu sunt respectate de asemenea, trebuie monitorizată poluarea în zonele industriale. Acei, acele particule, particule care au un impact asupra organismelor vii și permisiile legate de mediu bazate pe cele mai bune practici. Mulțumesc, domnule raportor. În urmează raportorul din umbră din numele ALDE. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc pentru proiectul dumneavoastră de raport. Trebuie să ne amintim de ce acționăm, nu pentru că este amuzant să facem norme pentru industrie, ci pentru a proteja sănătatea oamenilor, pentru a salva vieți omenești în general, dacă avem un pachet ambițios care să corespundă cu munca noastră pe care o depunem pe alte regulamente la comisia noastră, vom obține economii de 40 până la 100 de miliarde de euro, costuri pe care uh, le avem acum cu mm, serviciile de sănătate. Este un cost extrem de important. Pe de o parte, nu trebuie să impunem o suprareglementare asupra industriei, însă, pe de altă parte, trebuie să ținem cont de sumele din banii contribuabililor care sunt plătite atunci când uh, oamenii se îmbolnăvesc și nu pot să lucreze și trebuie să plătească pentru îngrijiri de sănătate. Trebuie să ținem cont de influența uh, asupra uh, proprietăților, a pădurilor, a imobilelor. Trebuie să ne asigurăm că avem obiective ambițioase, să avem un pachet uh, pentru calitatea aerului. Voi reveni cu propuneri mai concrete în momentul în care vom ajunge la negocieri. Însă mi se pare important să ajungem la un compromis larg, pentru că cu cât mm, avem propuneri care să protejeze proprietatea, mediul și sănătatea cetățenilor, cu atât, cu atât va fi mai ușor să mergem mai departe. Coric. Madame Riversy, on behalf of Greens. Doamna Riversy, din partea verzilor. Mulțumesc, domnule președinte. Felicitări și domnului raportor. În primul rând, țin să salut uh, eforturile noii comisii pentru că scos în față acest pachet legislativ calitatea aerului, și sper că va face la fel și cu pachetul legislativ privind deșeurile și economia circulară. De ce? Pentru că, spunea și colegul nostru, această directivă va fi bine primită de publicul, de cetățenii în general, în care își doresc să protejăm sănătatea lor. Da, e o directivă despre calitatea aerului, dar de fapt despre sănătate. Pentru că aici se află ă, prima cauză legată de mediu a deceselor, calitatea aerului mă refer aici la date din ultimele date de la Organizația Mondială a Sănătății, dar și Agenția Europeană pentru Supravegherea Mediului, care notează că poluarea aerului este principala cauză de mediu care cauzează decese în mediul urban. Uh, în principal boli cardiovasculare, dintre care 80% din decese se datorează poluării aerului. Deci nu este ceva care trebuie uh, tratat cu ușurătate. Este o problemă gravă din punct de vedere sanitar. În plus, chestiunea se leagă și de uh, pierderea biodiversității și de sinergia acțiunii noastre cu lupta împotriva schimbării climatice. Ne așteaptă în curând conferința pe, pentru climat la sfârșitul anului la Paris, deci cred că acest pachet poate să contribuie la aceste eforturi. Consider însă că directiva ar trebui să fie și mai ambițioasă ca să poată fi la înălțimea acestor provocări. Când ne fixăm termene pe 2030, mi se pare că e o perspectivă prea îndepărtată și uh, nivelurile de emisii uh, pe care le propunem sunt deja inferioare a ceea ce deja s-ar putea face tehnic vorbind încă de astăzi. Acum, în ce privește și derogărurile, mă adresez domnului raportor ca să-i spun că trebuie să includem și agricultura, nu să o excludem este un aspect foarte important, pentru că și agricultura contribuie mult la poluarea aerului. Trebuie de asemenea niveluri obligatorii și pentru uh, alte forme de poluare care n-au fost menționate, cum ar fi mercurul. Deci ne-ar trebui o coerență generală în cadrul politicilor noastre pe, în acest sens. În fine, insist și pe necesitatea instituirii unor instrumente juridice care să stimuleze inovarea și principiile virtuoase pentru protecția mediului. Deci nu trebuie să ne facem vinovați de uh, o faptă de neasistență persoanelor în, uh, aflate în pericol. Mulțumim, uh, doamnă, pentru aceste remarci. Da, aveți cuvântul. Intervenție fără microfon în sală. Domnul președinte reia, deci domnul președinte se scuza, a făcut o eroare. Doamna Ens, aveți cuvântul. Uh, Nici o problemă. Bineînțeles că și noi avem o serie de comentarii. um, s-au spus multe despre importanța acestei directive, dar dacă ne gândim că jumătate de milioane de, o jumătate de milion de oameni moare anual din pricina poluării aeriene, poluării aerului, dacă ne gândim că peste 700 de miliarde, milioane de euro sunt cheltuite pentru remedierea maladiilor provocate de poluarea aerului, e bine, dacă ne uităm la toate lucrurile acestea, ne dăm seama că trebuie să acționăm rapid și acțiunile noastre, iată, se lasă așteptate și nu merg suficient de departe. În orice caz, revenind la raport, vreau să-i mulțumesc raportorului pentru acest raport care mi se pare unul echilibrat. Cred că îl putem împreună îmbunătăți pentru a putea merge într-adevăr în acest domeniu înainte. În special, amendamentele 8 și 11 se bucură de sprijinul nostru, dar mai există și aspecte care trebuie discutate, spre exemplu flexibilizarea. Noi uh, nu credem că această regulă a flexibilizării este neapărat uh, necesară trebuie să o mai rediscutăm, pentru că această regulă ar fi lipsită de criterii și ar putea fi abuzată până la urmă. Asta în primul rând. În al doilea rând, dacă ne uităm la obiective și uh, societatea publică ne-a atras atenția asupra acestui obi, obiectiv, asupra acestui subiect, deci dacă ne uităm la aceste ambiții de reducere, ele nu sunt chiar atât de mari. Oare în condițiile acestea avem până la urmă nevoie de modificarea directivei? Mm, nu știu, rămâne de discutat. Eu însă consider că până la urmă ambițiile noastre trebuie să fie mai mari, trebuie să meargă mai departe. De asemenea, rezultatele intermediare uh, sunt prea scăzute. Uh, obiectivele intermediare sunt prea scăzute, mm, de asemenea ele sunt uh, pe bază de voluntariat, mă refer la cele până în 2030. Iată câteva comentarii, dar până la urmă, pe ansamblu, raportul este unul bun. Mulțumim, doamnă Ernst. În numele EF DD. Domnul Tamburino. Grazie, il relatore per la... Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim și domnului raportor pentru munca depusă. Ce mă privește, eu sunt într-adevărat mândru să fac parte din această comisie. Pentru că avem aici ocazia să îmbunătățim propunerile Comisiei Europene, unde mai sunt și câteva puncte mai slabe. Vorbim, bineînțeles, despre un cadru în care uh, în societatea de astăzi ne dăm seama că uneori că economia pare să, poată să fie valoarea supremă, că se treacă și în fața sănătății. Ori, totuși, directiva vizează o reducere a poluării, deci da, ne preocupăm de sănătate, însă aceste obiective pe care sunt enunțate pe termen mediu uh, sunt uh, totuși legate de anumite condiții economice. Nu vrem să jenăm economia. Ori uh, aceste emisii poluante uh, duc la îmbolnăviri și la un număr ridicat de decese în societatea noastră. Compușii de azot, spre exemplu, pe care emană agricultura și care încă nu sunt uh, incluși în directivă. Și totuși Bineînțeles, știm care ar fi soluția. Ar trebui să schimbăm modul în care producem hrana noastră. Ar trebui să consumăm uh, mai puțin uh, carne, să reducem numărul fermelor de creștere intensivă. Și, de asemenea, ar trebui să favorizăm agricultura ecologică. Asta ne-ar ajuta de asemenea să reducem emisiile de metan și reamintesc și uh, diferitele studii deja făcute de FAO în care se arată că uh, fermele de vaci uh, creează o poluare foarte ridicată. Deci cred că încă mai sunt câteva puncte care Deci vedem aici că totuși ne-au rămas puncte care nu sunt suficient de precise, se lasă prea mult la bunăvoința statelor membre. Vorbim uh, despre despre toate la un loc, despre avioane, despre uh, solidaritatea teritorială, dar să nu uităm că aerul, atmosfera nu este împărțită pe teritorii, pe țări, pe regiuni. Cred că lucrul cel mai uh, slab în această propunere este marja de manevră prea mare lăsată statelor membre. Nu cred că este ceva bun. Vă mulțumesc. Thank you very much. Vă mulțumim, spune domnul președinte. Și acum, din, nume, din partea Comisiei Europene, doamna Marian Venning din uh, partea DG Mediu. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, bună ziua tuturor. Știu că, da, deja unii dintre dumneavoastră au amintit uh, aspecte cheie din discuția pe care o avem astăzi. Ne ocupăm aici de una dintre cele mai mari provocări pentru mediu și sănătate. Probabil, într-adevăr, uh, uh, vorbim despre un procent de foarte, foarte ridicat de decese cauzate de această poluare. Și cred că trebuie să fim foarte clare. Da, ne referim la uh, poluarea transfrontalieră, care este o chestiune diferită de uh, uh, problematica schimbărilor climatice, pentru că poluarea uh, atmosferică poate afecta o zonă diferită decât cea unde uh, emisiile au loc. Cum anume vor atinge aceste obiective statele membre, să nu uităm că, da, și provocările economice joacă un rol foarte important, așa cum s-a subliniat deja. Însă trebuie să vedem, să avem în vedere și beneficiile economice indirecte, mai ales în ce privește crearea de locuri de muncă în perspectiva lui 2030. Noi, în partea Comisiei, apreciem foarte mult uh, opiniile și sugestiile constructive pe care le, le oferiți aici în această comisie. Mulțumim domnului raportor care a muncit din greu. Bineînțeles, vom analiza cu maximă atenție toate aceste comentarii în detaliu, însă, deocamdată câteva observații uh, referitoare la anumite remarce incluse în raport. În primul rând, în ce privește um, problematica mai bunei reglementări și a monitorizării. că problema este legată și de modul în care a fost inițiată directiva la început Poate că nu a fost foarte clar înțeles ce anume era directiva și care erau anexele. Deci, bineînțeles, totul formează un tot, și, uh, deși există și aceste anexe tehnice. Este însă adevărat că, da, uh, în text, la un moment dat, pot exista și referințe făcute la uh, texte externe, care eventual pot fi uh, texte uh, difuzate de organizațiile internaționale. Da, în anumite cazuri deci, există trimiteri la texte diferite externe. Bineînțeles, totuși, este normal să ne și referim la, la ele. Nu le putem însă incorpora în pachetul nostru legislativ. În ce privește acum problema măsurării emisiilor de particule, s-a vorbit aici despre <clears throat> nanoparticule, unele și mai mici. Trebuie totuși eh, spus că da, am prevăzut eh, un anumit prag pentru aceste particule PM45, particulele fine în suspensie. Acum însă dacă, da, trebuie să avem și uh, ținte specifice și pentru alte tipuri de particule, Însă, deocamdată, cred că prim, principalul obiectiv este să luptăm împotriva acestor uh, particule fine în suspensie. În ce privește alte categorii, cum ar fi hidrocarburile uh, aromatice uh, hidroclorinate, această directivă încearcă să răspundă principalelor provocări, chiar dacă, bineînțeles, nu uită și celelalte surse de poluare și, după cum știți, avem și alte directive care se ocupă în mod specific de alte tipuri de emisii poluante, surse industriale sau de aceste hidrocarburi aromatice hidroclorinate. Deci poate că această directivă nu este cea mai potrivită pentru a ne referi la aceste surse de emisii poluante diferite. s-au făcut remarce la aceste Evident, când vorbim aici despre un uh, program de reducere a emisiilor și probabil că cel mai bun mod de a interveni aici este să combinăm diferitele instrumente legislative și țintele specificate în diferitele pachete. Avem și directiva privind uh, combustibilii și este un, un bun exemplu. Avem și directiva privind calitatea aerului ambient, care de asemenea acționează în, în acele cadre în care poluarea aerului este foarte, foarte ridicată. Avem, de asemenea, directivele care se referă la um, poluarea legată de sistemul de transporturi. Și, bineînțeles, transporturile sunt un sector de mare importanță. Unii vorbitori, unele s-au referit și la problema combustibilului diesel, la motorină, uh, normele Euro 5. Dar, bineînțeles, există alte instrumente juridice, sunt de asemenea în curs de elaborare. O altă remarcă specifică legată de uh, circulația acestor emisii dincolo de frontiere, vorbim de transport maritim, aerian. Dacă îmi dați voie să mă refer la aceste remarce cât se poate de concis, uh, în primul rând să nu uităm că avem un cadru internațional pentru reglementarea în acest domeniu. Deci nu putem porni de la zero, ci trebuie să ne integrăm în acest cadru internațional, în organizațiile existente. Avem, desigur, și o marjă de flexibilitate. Deci, pe scurt, iată răspunsul. Iar în ce privește emisiile de la aviație, Să nu uităm că, de fapt, cantitatea cea mai mare de emisii în ce privește dioxizii de sulf și oxizii de azot vin nu de la aviație, ci de la transportul terestru. Iar în ce privește ce privește nivelurile prevăzute pentru 2025, am uh, indicat în mod explicit că aceste niveluri trebuie atinse, deci vor fi obligatorii doar dacă nu există motive foarte întemeiate. Mă voi opri aici, domnule președinte, mulțumesc. Vă mulțumim pentru această prezentare din partea Comisiei Europene de la DG Envy. Iar acum să revenim, să dăm cuvântul domnului raportor domnului profesor Adam Gherec, care poate dorește deci să finalizeze uh, această discuție. Vă mulțumesc. Iată deci că am avut multe intervenții, multe remarci. Bineînțeles, avem, depunem un efort comun și în colaborare cu uh, DG Envy și cu Comisia de Mediu din sânul Parlamentului, de asemenea lucrăm și cu raportorul. Iar raportul nostru, să spunem că are un rol auxiliar, Comisia de Mediu fiind responsabilă. Uh, poate că nu intrăm aici foarte mult în detaliile tehnice, aici ne ocupăm, să spunem, în principal de legătură, de impactul asupra industriei. Și, de asemenea, luăm în considerare și problema poluării din uh, da, surse agricole. Trebuie să spun însă că nu am înțeles uh, chiar bine um, ce, ce deci ar trebui să considerăm aparte acest pachet legislativ pentru faptul că mai sunt și altele care urmează să vină. Pentru că, oricum, întotdeauna procesul legislativ, are pachete uh, mai avansate, altele care urmează să vină, dar trebuie să reușim să uh, ajungem cumva la consens și să putem degaja uh, linii de orientare, măcar. Cred că este o temă foarte largă de discuție și cred că trebuie să intrăm, să discutăm mai în profunzime încă de pe acum. Poate că ar trebui să luăm în considerare cum anume am putea, uh, care ar fi modul cel mai bun de a proceda. Este o temă prea importantă, nu o putem trata uh, așa întreagă doar și să obținem o, o directivă insuficient discutată. în ce privește nivelurile scăzute de emisii. Chiar și așa, bineînțeles, trebuie să cooperăm foarte bine cu statele membre, pentru că chiar dacă ele sunt scăzute, nu se vor opri la frontiera acelui stat membru. și bineînțeles că trebuie să uh, vedem aici legătura și cu uh, centralele termice, cu combustibilii folosiți. Deci iarăși vedem legătura cu interesul nostru în această comisie pentru impactul asupra uh, industriei. Vă mulțumesc tuturor și pentru felicitări, încurajări, însă vă invit să uh, lucrăm împreună cu Comisia de Mediu, Comisia ENVI, pentru că este o temă foarte importantă și uh, Trebuie să facem tot posibilul. Mulțumim, domnule raportor, pentru depunerea amendamentelor. Avem până pe 29 ianuarie la 12, uh, ora 12. După cum uh, spunea și domnul raportor, comisia responsabilă este comisia ENVI pe această temă. Deci trebuie ca noi să putem finaliza avizul nostru numai de, pe târziu de luna februarie, 24 februarie. Așa fel încât raportul nostru se poate fi luat în considerare în Comisia Envie. Vă mulțumesc și haideți să trecem la punctul 8 de pe agenda. Acest studiu privind impactul uh, tratatului TTIP asupra pieței europene uh, de energie și de a industriilor de manufacturare. Deci îi invit pe uh, domnii Radmarkers pentru să ne prezinte acest studiu și dați-mi voie să spun că la cererea noastră uh, a comisiei noastre s-a efectuat acest studiu și principala întrebare din partea comisiei noastre era cum anume TTIP-ul ar putea afecta piața europeană de energie și industriile de manufacturare. Deci, acestea două au fost întrebările principale vizate de acest studiu, care va analiza, deci, cum anume TTIP ar putea îmbunătăți problematica aprovizionării energetice, spre exemplu prin stimularea concurenței pe piața gazului natural. Deci, iată o temă largă și de maximă importanță legată de TTIP. legată deci și de problemele de, de teme energetice și de uh, importurile, exporturile de resurse între Statele Unite și Uniunea Europeană. Domnule uh, Rademarche, vă invit să ne faceți această prezentare. Aveți 10 minute, dacă puteți. So, thank you, Mr. President, uh, for the invitation. Vă mulțumesc, domnule președinte, pentru invitația care mi-a fost adresată. Avem 10 la, minute la dispoziție pentru a ne prezenta studiul. După cum spunea domnul președinte, subiectul este unul foarte larg. Noi vom încerca să ne concentrăm pe lucrurile esențiale. La intrarea în sală aveți un document din partea noastră pe care vă rog să-l citiți. În uh, studiul nostru ne-am bazat pe uh, lucrările, rapoartele deja existente. Știți prea bine, negocierile TTIP se poartă cu ușile închise. Prin urmare, în demersurile noastre ne-am bazat pe cele deja scrise, am organizat o serie de interviuri și am lucrat cu o mulțime de experți în domeniul uh, energiei și producției industriale. Pe baza acestor surse, iată, avem acest uh, raport care a fost comisionat practic de, de către comisia dumneavoastră. Vă voi prezenta relațiile comerciale UE-SUA și TTIP. Voi vorbi despre impactul potențial asupra sectorului energetic, impactul asupra producției industriale și mai apoi vom trece la o prezentare a concluziilor și recomandărilor noastre. Dacă vă uitați la slide-ul acesta, veți vedea cu siguranță că, iată, balanța comercială între SUA și UE este pozitivă pentru Uniunea Europeană. Dacă ne uităm la produsele importate în Uniunea Europeană, vedem că um, cantitatea acestora este mai mică decât cantitatea de bunuri exportate de către Uniunea Europeană spre Statele Unite ale Americii. Iată, aveți uh, cifrele cât se poate de clar pe uh, slide. Același lucru se întâmplă și în cazul serviciilor și în cazul investițiilor. Iată, pe ambele sau pe cele trei segmente avem o balanță comercială pozitivă pentru Uniunea Europeană. Un bun punct de pornire. Trecem la procesul de negociere TTIP. Acesta a început în 2013. Știți prea bine că fostul comisar uh, pentru comerț încerc, își dorise ca negocierile să se încheie în 2014, dar iată acum ne aflăm la a șaptea rundă de negocieri. Negocierile continuă, de fiecare dată rundele de negocieri se axează pe alte teme, în total există 23 de teme discutate, domeniile de negociere sunt serviciile, bunurile, accesul la piață, etc. Comisia ITRE ne-a cerut să ne concentrăm asupra două sectoare, energie și producție industrială. La energie ce e important când vorbim despre comerțul în domeniul acesta între SUA și Uniunea Europeană? e bine, cărbunele. Cărbunele este cel mai important uh, produs comercializat între cele două părți ale Atlanticului. Uniunea uh, Europeană importă o, peste 103 milioane de tone de cărbun, în schimb exporturile sunt aproape de zero. În uh, mare, marea sa majoritate, cărbunele importate de către Uniunea Europeană vine din uh, Statele Unite ale Americii. Dar, de asemenea, importăm din Statele Unite ale Americii uh, și cox, dar și produse derivate din petrol. În rest, uh, uh, importăm puține uh, produse specifice sectorului energiei din Statele Unite ale Americii. Deci avem în special produse derivate din petrol și cărbune importat din SUA. Tarifele și barierele non-tarifare. Există o, o, o interdicție a exporturilor pentru petrol și gaze naturale din SUA spre Uniunea Europeană. Prin urmare, aici nu avem niciun fel de uh, tarife. Singurul lucru care este importat și exportat din uh, SUA și UE este uh, practic motorina, respectiv gazolina. Gazolina este vândută de către americani, dieselul este vândut de către europeni. Dar mai avem uh, noi aici în Uniunea Europeană directiva privind calitatea combustibililor care limitează practic comerțul și, sau s-ar putea transforma într-o barieră comercială pe viitor și ar trebui să fie discutată în contextul TTIP. Uh, la cărbune, vedeți, tariful este zero și măsura non-tarifară care ar putea fi importantă pe viitor și care este criticată în momentul de față este următorul. Măsurile, standardele de mediu din Uniunea Europeană sunt mult mai importante decât cele din SUA. Când vine vorba despre energia regenerabilă, ne-am uh, axat pe energia eoliană și pe cea solară. Pentru partea eoliană există posibilități de sporire a comerțului, chit că acest comerț există deja. Vedem aici că marile sau cele mai mari tarife sunt 2,7 respectiv 1,25. Deci uh, tarifele sunt mici, TTIP-ul nu va schimba multe, dar există o serie de bariere non-tarifare care ar putea fi importante în contextul TTIP. Impactul asupra comerțului energetic pe ansamblu. Uh, știm că nu există tarife pentru cărbun, cărbune, fără sau cu TTIP lucrurile vor merge în exact aceeași direcție interdicțiile de export ar putea, afi, af, ar putea fi afectate asupra sau de TTIP. Până în momentul de față, SUA exportă cărbună doar în Mexic și în Canada, dar în același timp uh, uh, din informațiile noastre, americanii nu vor să negocieze cu Uniunea Europeană îmi cer scuze, pentru renunțarea la acestui export, la acest această interdicție de export. De asemenea, vedem că politicile de mediu și, de asemenea, directiva privind uh, calitatea combustibililor nu ar fi direct afectate de TZIP. și în ceea ce privește uh, exportul statelor de exportul de către americani a gazului natural lichefiat, ei bine, acesta nu se așteaptă să crească spre partea americană pentru că prețurile din Asia sunt mai, mai mari oricum. Deci, iată, nu mari eh, efecte. În ceea ce privește securitatea energetică, uh, Uh, s-ar putea ca TTIP să aibă un uh, impact pozitiv asupra energiei securitate din, uh, securității energetice din Uniunea Europeană dacă exporturile vor curge din, din SUA spre Uniunea Europeană și dacă dacă cărbunele va, va, va crește ca pondere în mixul energetic. În ceea ce privește energiile regenerabile, uh, vedem că comerțul în, tehnolo- în domeniul tehnologiilor regenerabile ar putea să crească ca urmare a TTIP-ului și ne așteptăm uh, de asemenea la o armonizare a regulilor din SUA și Uniunea Europeană, fără însă o scădere a standardelor din Uniunea Europeană. Deci uh, TTIP ar putea să aibă un uh, efect pozitiv și asupra energiilor regenerabile. Mulțumesc, mă numesc Stefan Slingerland și eu fac parte din echipa de cercetători și uh, eu voi fi cel care va vorbi, vă va vorbi despre industria prelucrătoare, despre producția industrială, pentru, pentru că și acesta a fost unul dintre subiectele interesante pentru dumneavoastră. În mare, lucrurile stau la fel ca și uh, pe piața energiei în această parte a industriei prelucrătoare. Vedem că tarifele sunt oricum uh, mici deja. Am uh, scos în evidență niște sectoare. Majoritatea sectoarelor au tarife zero, sunt prevăzute cu tarife zero, dar există două sectoare care în mod deosebit Uh, sunt uh, caracterizate prin uh, tarife mari și anume sectorul de procesare a alimentelor și sectorul de producere a automobilelor. Dacă comparăm slide-ul anterior cu acesta, vedem că măsurile non-tarifare sunt mult mai importante. Există o serie de sectoare în care măsurile non-tarifare au o valoare mare Vedeți așadar că în sectorul uh, industriei prelucrătoare, aproape 80% dintre beneficiile TTIP sunt uh, de așteptat ca urmare sau se vor datora eliminării măsurilor non-tarifare. Dacă ne uităm la, la impactul uh, general asupra acestui sector, impactul pe care acordul l-ar putea avea, am ajuns la următoarele concluzii. Am făcut o serie de scenarii și uh, rezultatele, ne-am dat seama, depinde scenariu folosit și de autorul uh, respectivului scenariu. Dar toate scenariile pe ansamblu arată că PIB-ul uh, Uniunii Europene va putea fi influențat cu maximum 1% Uh, ca, următoare, uh, ca urmare a intrării în vigoare a TTIP. Mai există, e drept, un studiu care ne arată că impactul ar fi de vreo 4%. Dar există mari diferențe între, sau importante diferențe între aceste studii, uh, iar aceste diferențe se Uh, datorează mai ales uh, modului în care este tratat efectul de spillover pe care acest uh, acord l-ar putea avea asupra statelor din vecinătatea Europei. Există studii care pornesc de la premisa că acest efect va fi unul important, altele care pornesc de la premisa că efectul va fi scăzut. Dacă ne uităm la sectoare specifice acum, în special echipamentele electronice și uh, de asemenea mașinăriile, industria producătoare de diferite mașinării ar putea avea s-ar putea confrunta cu uh, efecte adverse ca urmare a intrării în vigoare a acestui acord, restul sectoarelor vor fi însă pozitiv influențate. Dacă ne uităm la efectele asupra diferitelor state, ne dăm seama că, spre deosebire de cele deseori spuse, și anume că Germania va avea cel mai mult de câștigat de pe urma intrării în vigoare a TTIP, uh, noi ne dăm seama că, până la urmă, Germania Uh, nu este chiar atât, nu ar fi chiar atât de favorizată. Uh, Spania, Portugalia, Regatul Unit, uh, Finlanda ar avea mult mai mult de profitat. De ce? Pentru că acestea sunt statele care deja au un comerț puternic cu Statele Unite ale Americii. Asta ar fi un, un motiv. Un alt motiv ar fi acela că tocmai aceste, aceste state în continuare uh, au uh, o serie de măsuri non-tarifare care blochează oarecum comerțul internațional. A, odată ce acestea vor dispărea, vă dați seama, rata uh, vânzărilor și uh, cum achizițiilor va crește. Uh, în ceea ce privește impactul asupra pieței muncii pe care acest acord uh, l-ar putea avea. Ei bine, se spune, că, se spune adeseori că standardele de muncă din Uniunea Europeană vor scădea, că competitivitatea din Uniunea Europeană va scădea pe, de, asem, de asemenea, pentru că uh, forța de muncă și adesea costurile la energie în Statele Unite ale Americii sunt mult mai scăzute decât cele din Europa. Dar până la urmă, efectele asupra pieței muncii din Uniunea Europeană vor fi de maximum 0,5% și asta în sensul cel bun, o creștere a ocupării în Uniunea Europeană ca urmare a acordului încheiat cu Statele Unite ale Americii. De asemenea, impactul asupra inovării, în special companiile cu costuri mari în uh, cercetare și dezvoltare, vor beneficia de pe urma piețelor mai largi. Una dintre temele foarte contestate în acest context uh, este uh, Uh, tocmai aceea a indicatorilor geografici. Uniunea Europeană are standarde mult mai stricte în acest sens decât Statele Unite ale Americii. De fapt, Statele Unite ale Americii nu are astfel de indicatori geografici. Uh, iată un punct care trebuie să fie discutat. Un alt uh, punct deschis, un alt subiect deschis este reprezentat de impactul TTIP asupra ambițiilor pe termen lung ale uh, Uniunii Europene în ceea ce privește ecologizarea industriei. Cam atât din partea mea. Vă mulțumesc! Domnul președinte, vă mulțumim la rândul nostru. Înțelegem că raportul va sta la dispoziția membrilor comisiei. Perfect. Trecem acum la discuție. Începe doamna Teurer, numele SND. A, ah, nu doriați Ba, doriți să luați cuvântul. Mulțumesc, vreau doar să vă arăt studiul și să vă arăt astfel că, că îl avem deja. Vreau să adresez, dacă tot îmi dați cuvântul, o întrebare suplimentară. Această analiză asupra efectelor pe care TTIP-ul l-ar putea avea asupra industriei mă, preocup, mă, mă preocupă. De cele mai multe ori, în cazul uh, industriei prelucrătoare, nu există costuri uh, vamale. Dar costurile generate de barierele non-tarifare au fost ele cuantificate? Mi s-a tot spus că acest acord va aduce la deschiderea piețelor, va aduce cu sine rezultate pozitive pentru industrie. Um, acest acord a fost prezentat ca un fel de balsam magic care va uh, salva Uniunea Europeană. Ați vorbit despre o creștere de 1% a PIB-ului, pe de o parte, PIB-ului european, dar pe de altă parte ați vorbit despre pierderi pe care industria metalurgică le-ar putea avea spre exemplu, ca urmare a intrării în vigoare a acestui tratat. Ne-ați putea da mai multe cifre în ceea ce privește efectele asupra uh, efectele, ne-ați putea da mai multe cifre în ceea ce privește efectele asupra producției industriale a acestui acord? Mulțumesc. Foarte scurt, uh, spune domnul Grobarcic vorba despre industria substanțelor chimice. Multe dintre companiile active în domeniul acesta din Europa au început să piardă teren ca urmare a concurenței uh, companiilor din uh, Statele Unite ale Americii. Credeți că, ca urmare a intrării în vigoare a acordului TTIP, acest trend se va schimba, că vom avea rezultate diferite? Doamna Linar. Vă mulțumesc, domnule președinte. Nu m-am uitat, nu am citit în detaliu acest raport, dar o, o voi face. Am doar o întrebare pentru dumneavoastră. Aveți o pagină aici uh, cu privire la IMM-uri. Dar îmi permit să vă pun o întrebare suplimentară. E clar că marile co- companii n-au nevoie de prevederile din TTIP. Dacă vrem într-adevăr să sprijinim acest acord, atunci trebuie să arătăm că acordul va aduce cu sine efecte pozitive și pentru IMM-uri. Ne-ați putea spune câte ceva despre impactul TTIP asupra IMM-urilor? Mulțumesc! Eu, eh, Mr. Raymond, on the... Mulțumesc, domnul Raimon, în numele verzilor. Ați menționat 103 milioane de tone pe an care sunt exportate din Statele Unite către Uniunea Europeană. Există vreo posibilitate ca uh, politica clim- climatică a Uniunii Europene să fie considerată o barieră comercială? Aceasta ar fi întrebarea mea. Mulțumesc. Doamna Ernst în partea GUE. Mulțumesc. Și eu uh, vreau să revin la barierele non-tarifare. Mm, ne-ați putea explica în ce constau acestea? Eu sunt nouă în comisia aceasta, prin urmare m-ar interesa o definiție. Pe scurt, avem avem efecte pozitive și efecte negative. Spuneați că pentru industria metalurgică și uh, cea producătoare de echipamente electronice, adică pentru industria activă în regiunea mea, vor exista efecte adverse. Mi-ați putea explica în ce vor consta acestea? Apoi, în al treilea rând, se tot vorbește despre protecția mediului și TTIT. TTIP. Se dorește uh, importarea multor combustibili din Statele Unite ale Americii. Uh, asta ar fi o mare problemă pentru noi sau o problemă pentru mediu, dar poate ar fi de ajutor pentru unii alții. Oare ar putea, efect, ar putea avea TTIP-ul efect asupra obiectivelor noastre de mediu aici uh, în Uniunea Europeană? Uh, și în al patrulea rând, IMM-urile din Germania au de obicei 30-40 de angajați, IMM-urile reprezintă 80% din totalul companiilor din Germania, prin urmare vreau să vă întreb în ce măsură TTIP-ul va putea aduce cu sine efecte benefice și pentru IMM-uri. Domnul Tamburano. Salve Presidente, salve relatori, diamo il benvenuto a questo rapporto. Vă mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule raportor. Oratorul citește cu o viteză extrem de mare. e chiedo am tras concluziile noastre ca urmare a acestui raport și vrem să știm dacă am tras concluziile adevărate. Propunerile ONU de a accepta denominațiile de origine este adevărat că tip. vrea să va, trateze brânzeturile mm, tipice, uh, pur și simplu ca uh, alimente care conțin lapte, sare și caseină. Există un risc ca cercetarea și dezvoltarea să se deplaseze în Statele Unite. În al treilea rând, în ceea ce privește industria în general, raportul spune foarte clar că de tipul nu va permite reindustrializarea Europei, pentru că energia europeană costă mai mult decât cea din Statele Unite. Deci, TTIP nu va prezenta niciun fel de avantaj din punct de vedere energetic. Puteți să confirmați aceste concluzii? Vă mulțumesc. Dați-mi voie să vă pun și eu o întrebare înainte de a răspunde, pentru că este o primă rundă de întrebări. Da, nu așteptați, va, va avea loc un, o, o a doua rundă de întrebări. Because I am being rapporteur for that. Da, eu sunt raportor. Da, știu că nu a fost foarte clar. Da, va, vom avea o a doua rundă de intervenții și toată lumea va putea să-și pună întrebările. Am o întrebare foarte simplă, pentru că energia este un bun și o marfă și există uh, o, uh, un dezechilibru Uh, americanii nu sunt de acord cu exporturile de gazuri, gaze de șist către Europa, lucru care ar putea să fie extrem de important din punct de vedere al uh, securității furnizării de energie. Cum se pot rezolva aceste probleme mai repede pentru că acestea, aceste probleme trebuie rezolvate rapid. Există diferențe majore în cazul industriei chimice, în costurile de procesare. După cum am spus, vom avea o a doua rundă de întrebări de în jur de 10 colegi pentru a, răspuns, pentru a răspunde la întrebarea dumneavoastră și în ceea ce privește industriile energofage din Uniunea Europeană. Atunci când vorbim despre gazele de șist și am, am efectuat un studiu separat pe gazul de șist și legăturile între exploatarea gazului de șist în Statele Unite și posibilitățile în Uniunea Europeană. Costurile sunt mai scăzute pentru energie, industriile energofage, Uh, sunt mai scăzute în, Uni- în Statele Unite. Este o schimbare în ultimii 50 ani de la cărbune spre gaz datorită prețului scăzut la gaze în Statele Unite. Deci, deci există un dezavantaj competitiv pentru industriile energofage care concurează cu industriile uh, din Statele Unite, cum ar fi industria plasticului. Cum se va schimba acest lucru după TTIP? Nu foarte mult După cum am explicat în raport, există multe condiții care trebuie să se schimbe înainte de a exista posibilitatea de a exporta gaze de șist din Statele Unite către Uniunea Europeană. În primul rând trebuie să existe o interdicție, trebuie ca interdicția de export să fie ridicată în al doilea rând schimbări în Statele Unite și în al treilea rând infrastructura necesară în Statele Unite și în Europa și în al patrulea rând piața să o permită. Deci eh, dacă toate aceste măsuri sunt eh, intră în vigoare, atunci dealerii de gaze vor găsi care sunt să fie piețele cele mai profitabile și un vas de transportare de gaz natural lichefiat este foarte flexibil, poate să meargă din Statele Unite înspre Europa sau Asia sau alte piețe. Nu văd ca situația să se schimbe în următorii 3-5 ani. Este mult mai avantajos să mergi din Statele Unite către Asia decât spre Europa. Așadar, nu văd schimbări potențiale pe termen scurt mediu Uh, în a avea prețuri mai scăzute la gaze sau gaze din Statele Unite care să fie transportate în Uniunea Europeană. Cred că este un răspuns destul de clar cu condițiile necesare și răspunsul meu este foarte obiectiv. Am vorbit cu mulți din industria gazului și și eu provin din acest, acest domeniu și nu cred că mulți vă vor da un răspuns foarte diferit de cel pe care vi l-am dat. Uh, se poate interveni sau răspundeți în primul rând la întrebări și după aceea vom avea o, două, o nouă rundă de întrebări. Pentru câteva dintre celelalte întrebări. În primul rând, întrebarea legată de sectoare Dacă aș putea să revin la imaginea dinainte, pe care o vedeți acum, vedeți că există diferențe majore între sectoare, lucruri de care trebuie să se țină cont. Ceea ce se vede în studiile cantitative disponibile este că majoritatea sectoarelor vor înregistra profituri profituri, însă există anumite sectoare, metalurgia și mașinările, dispozitivele electrice, unde se vor înregistra pierderi. Acest lucru va trebui să fie luat în considerare de comisia dumneavoastră în ceea ce privește poziția competitivă a acestor sectoare. pentru a examina efectele subiacente. În ceea ce privește întrebarea legată de IMM-uri, studiile pe care le-am examinat arată că IMM-urile înregistrează și ele beneficii în urma TTIP. Vor avea o piață mult mai mare la dispoziție și este bine să uh, aibă la dispoziție de mai multe rezultate ale cercetărilor și ale inovării. După aceea, ce fel de bariere non-tarifare au fost introduse care pot exista bariere non-tarifare. Aici avem o categorie foarte mare de bariere care apar în raportul nostru. În ceea ce privește originele, originele geografice, într-adevăr, toate denumirile de origine geografică din Uniunea Europeană sunt vizate, o soluție ar fi um, ar fi greu de găsit. Uniunea Europeană are multe asemenea denumiri de origine controlată. Uh, Uniunea Europeană nu, uh, Statele Unite nu au un asemenea concept în momentul de față. Mm, așa trebuie să așteptăm rezultatul negocierilor. În domeniul siderurgic, bineînțeles că acesta este foarte energofag. Și este legat de tot ceea ce se întâmplă în sectorul energetic. Însă nu vedem nu prevedem o creștere foarte mare a exporturilor de energie către Europa, pentru că există piețe mai avantajoase în Asia. Așadar, până când există aceste piețe mai avantajoase, energia va merge către Asia. Direcția Generală Enterprise a lansat o serie de studii în ceea ce privește concurența în ultimii ani și dacă examinăm industria metalurgică la sectorul aluminiului și metalele neferoase, concurența nu vine din Statele Unite, ci din Orientul Mijlociu, din Islanda, Asia, unde prețurile sunt în scădere. Acolo de acolo vine concurența în ultimii 10 ani. Există o posibilitate și acest uh, lucru este menționat atunci când uh, examinăm efectele majore ale TTIP înainte de finalizarea acestuia. Aceste modele ne arată un impact negativ pentru anumite sectoare energofage și, bineînțeles, ne arată că există posibilitatea de a importa mai mult oțel din uh, Statele Unite, care este produs uh, cu energie mai ieftină și cu costurile de producție mai scăzute. Este vorba însă de schimbări minore comparativ cu poziția sectoarelor din ultimii cinci ani din Europa în concurența care vine din uh, Orientul Mijlociu, Islanda și Asia. Am o listă foarte lungă de intervenții. V-aș ruga să fiți foarte succinți, stimați uh, colegi, domnul Cristian Iscaios. Mulțumesc, domnule președinte. Încerc să fiu succint. Să ne imaginăm că unele sectoare câștigă, altele pierd. Reacția politică poate să difere o reacție ar fi dacă pierdem, atunci uh, să respingem acest acord. O a doua atitudine ar fi care sunt domeniile unde Europa ar putea să câștige și ce procent din PIB reprezintă în momentul de față. Poate acestea sunt domeniile care merită volumul comercial. Sunt domeniile mai productive, de mai mare plus valoare. Poate pe ele ar trebui să punem accentul. Probabil că deja puteți deduce înclinarea mea politică. Mulțumesc, domnul Borelli. Deja ați confirmat faptul că acordul TTIP nu va uh, asigura securitatea energetică în Europa, pentru că resursele și exportarea resurselor din Statele Unite este limitată. Regiunea Asiei, de asemenea, este o piață mult mai atractivă decât uh, cea europeană. Ați spus că piața nu este matură și că se va schimba, însă comis- comunicarea Comisiei spune că anumite companii europene deja au început să negocieze contracte de aprovizionare cu gaz din Statele Unite. Care este așadar procentajul din piață vizat de aceste negocieri? Este un procent mic sau unul reprezentativ? Domnul Eller, am două întrebări. Prima se referă la metodă. Acum că doar jumătate dintre capitole au fost deschise în cursul negocierilor. Negocierilor negocierile n-au dat prea mari rezultate și, prin urmare, vreau să vă întreb cum anume ați putut deduce aceste efecte pe care TTIP-ul le-ar putea avea uh, asupra pieței muncii. În condițiile în care negocierile sunt în, în continuare în curs, eu nu, dau, nu pot să concep cum anume ați ajuns dumneavoastră la aceste, aceste rezultate. În al doilea rând, în continuare vorbim despre bariere comerciale, despre bariere non-tarifare, etc., etc. Sunt concepte vechi deja. Dar, până la urmă, un asemenea cadru ar duce la crearea unei piețe unice de cele două părți ale Atlanticului. Dar această piață ar trebui să se bazeze pe niște regu- reguli cât se poate de clare. Uh, Uh, în domeniul telecomunicațiilor am început deja să discutăm despre această uh, piață unică, dar uh, discuțiile au început acum vreo 10 ani și nu au dus la nimic. Prin urmare, iată, există deja exemple care ne arată că nu putem ajunge la o armonizare a regulilor cu Statele Unite ale Americii. Vreau să vă întreb dacă dumneavoastră, în contextul studiului dumneavoastră, ați reușit să să colectați date uh, de genul acesta, pentru că ele mi se par mult mai importante decât uh, tarife, despre bariere, decât bariere, etc. Domnul Moisa. Am urmărit uh, acest acord tip-tip și nu sunt de acord cu unele dintre lucrurile pe care le-a spus în legătură cu petrolul. Pentru a importa gaze din uh, Statele Unite există o interdicție la export din Statele Unite care este ridicat uh, aproape automat dacă există un acord de liber schimb cu Statele Unite. În momentul în care există un acord uh, de liber schimb, această interdicție se ridică. Există și alte state care au acorduri cu Statele Unite. Așadar, această politică nu reprezintă o, um, un obstacol major. TPP reprezintă o posibilitate foarte mare pentru exportul de gaze. În momentul în care există o diferență atât de mare de preț um, între prețul la gaze în Statele Unite și Europa, legile economiei ar sugera că exportatorii americani ar avea un motiv să uh, exporte spre Uniunea Europeană, așadar nu, urme, nu pot să urmăresc uh, logica argumentului de ce nu ar uh, exista măcar o oarecare susținere a securității energetice. Într-adevăr, infrastructura trebuie să fie adaptată, trebuie adaptate porturile din Statele Unite, însă nu sunt de acord cu restul logicii din raportul dumneavoastră. Mulțumesc, domnul Salini. Mulțumesc. Una dintre clauzele din ce, ce mai controversate din TTIP se referă la semnul la ISTS, la ITS. Se referă la ISDS. Nu s-au menționat produsele comerciale am dori, așa aș dori și mă bucur că putem vorbi și despre altceva. Este vorba de o clauză controversată care se referă la sec- clauzele controversate țin de sectorul energetic. Ar fi vorba așadar de companii este vorba așadar de această clauză de soluționare a litigiilor între investitori și stat, care mie mi se pare mai controversată decât clauzele energetice. Uh, această problemă încă nu a fost rezolvată și mie mi se pare că este una dintre problemele mult mai dificil, dificil de gestionat. Study, um, I just want to... Mulțumesc, domnule președinte. Atunci când examinăm problema energiei, atunci când se vorbește despre energii regenerabile și se vorbește despre energia eoliană, avem cel mai mare avantaj uh, competitiv din lume. Și eliminarea barierelor non-tarifare sperăm că va crea posibilități de export din Europa. Puteți cuantifica acest lucru într-un fel sau, într-un fel sau altul, pentru că noi avem un loc fruntaș în ceea ce privește energiile regenerabile în acest domeniu. Ce reprezintă acest avantaj al nostru? Cum poate fi cuantificat? În al doilea rând, pe chestiune legate de dreptul, dreptul muncii, multe studii au arătat că productivitatea muncii va crește datorită concurenței. Aveți cifre în acest sens? care va fi creșterea reală în ceea ce privește valoarea muncii într-un asemenea tip de acord. Există studii în acest sens? Vă mulțumesc. Mers. Are cuvântul domnul Ciormes. Vă mulțumim uh, foarte mult pentru acest studiu. O întrebare apropo de gaz. cifrele în ce privește gazul sunt foarte diferite în Statele Unite, în Europa, în uh, Asia. Tocmai am întors de la o conferință din Abu Dhabi, s-au discutat aceste chestiuni și toată lumea este de acord că dacă America și-ar deschide uh, posibilitățile de export, uh, probabil că aceste exporturi nu s-ar îndrepta către Europa. Deci, probabil că mai degrabă ar uh, Poate că, să spunem atunci, Qatarul ar exportat mai puțin către Japonia ca urmare a creșterii exporturilor Statelor Unite și atunci, indirect, să profite și Europa, dar cam atât. Și încă câteva uh, remarci concise. America încă nu a semnat vreo cartă în ce privește energia. Deci, de fapt, toată lupta pe care o avem acum pe această clauză SDS de soluționarea litigiilor, uh, până la urmă, acum nici măcar nu s-a semnat ceva neapărat în acest sector al energiei și deci uh, nu știu ce părere aveți dumneavoastră, mi se pare că este o atitudine foarte, foarte ambiguă aici. spuneți undeva în studiul dumneavoastră că TTIP a trebuit să încurajeze comerțul pe piața petrolului și derivatelor. Dar să nu uităm că creșterea este în scădere în, în Europa, de fapt, de astfel de produse și nu știu în ce măsură uh, a trebuit să ne bucurăm dacă s-ar crește uh, um, infrastructura de rafinare în Europa. Nu dacă ar fi, de fapt, o, o, o veste bună. atunci apare și această problemă, de fapt, încă, încă o dată, dacă de fapt se ajunge la o scădere a standardelor sau la o menținere. Mai ales în ceea ce privește etichetarea, aici cred că avem un risc de a pierde standardele noastre deja mai ridicate. Mulțumim. Doar câteva cuvinte aș vrea să adaug și eu pe scurt pe marginea acestui studiu, foarte interesant. Deja multe întrebări interesante au fost puse și ne-ați răspuns. Am ascultat și uh, comentariile din rândul uh, parlamentarilor. Dar totuși ca un și un comentariu mai general. Care ar fi până la urmă rostul, să spunem așa, unui astfel de acord? Bineînțeles, rolul acordurilor de liber schimb este să ofere un cadru general pentru comerț. Și atunci, fie că este vorba despre uh, rezolvarea unor probleme, cum ar fi accesul uh, și aprovizionarea cu gaz, cu petrol, anumite restricții în această privință, uh, încă sunt în vigoare în Statele Unite, mai ales în ce privește țițeiul. Însă, pe cât se pare, studiul ne indică că probabil SUA nu și-ar modifica poziția pe acest punct. Pentru că, până la urmă, totuși, unul dintre obiectivele principale din partea UE ar fi tocmai acesta, să uh, înlesnească comerțul în acest sector. La fel stau lucrurile și în, uh, și în cazul uh, gazului. Și atunci știm că aceste uh, mai ales am vrea să se transforme, să se schimbe situația acestor uh, așa numite licențe automate. Unii antevorbitori s-au referit deja la faptul că dacă acest acord uh, ar fi uh, adoptat, poate că aceste licențe ar putea fi acordate în mod automat, însă și aceste licențe sunt, au o anumită limitare, se, se referă de fapt la piața internă din SUA, deci ceea ce nu ar oferi vreo protecție suplimentară pieței din Europa. Pentru că, de fapt, noi am dorit mai multe facilități pentru a putea importa din SUA. Dar, până la urmă, Deocamdată aici este uh, vorba despre o negociere în care își urmează cursul și ce s-ar putea întâmpla pe piață este o altă poveste. În ce măsură, deci, conchiderea acestui acord ar schimba sau nu ceva uh, semnificativ pe situația de pe piață? Și o serie de indicatori ne arată că impactul acesta nu ar fi atât de mare. Bineînțeles, uh, mult uh, ar, multe ar depinde de evoluția celorlalte piețe, în Asia mai ales, ce se întâmplă în relația între SUA și Japonia, să spunem, să spunem dacă cumva politica japoneză în domeniul nuclear se schimbă atunci cererea de energie japoneză s-ar putea schimba. Uh, Depinde de asemenea, lucrurile depind de asemenea și de evoluția infrastructurii energetice din uh, Asia. Dar, în orice caz, sunt factori externi care ar putea uh, influența uh, capacitatea Europei de a atrage exporturile energetice din SUA. Bineînțeles, acestea sunt factori externi, obiectivi, dar trebuie să vedem în ce măsură acest cadru general oferit de acordul liber schimb ar putea fi îmbunătățit față de cel actual. Și poate încă un aspect care nu a fost încă subliniat uh, în destul în uh, studiu. Mai avem încă un obiectiv în în acest sector de negociere pe energie, și anume să stabilim un set de uh, reguli. Aceste reguli care nu ar trebui deci să aibă de-a face cu anumite dificultăți uh, bilaterale între uh, UE și SUA, dar mai degrabă ne-ar putea oferi un cadru general să ne protejăm de uh, anumite probleme existente în general pe piața mondială. Vă mulțumim, spune domnul președinte. Da, voi încerca să închei intervenția mea aici. Sper deci că veți putea um, răspunde la aceste câteva remarci și bineînțeles să nu uităm că negocierile cu SUA vor continua uh, uh, chiar aici în Bruxelles urmează în, um, la începutul lui februarie încă o nouă rundă de negocieri. Se încearcă deci relansarea procesului de negociere, acum într-un cadru nou mai transparent din partea Comisiei. Vă mulțumim mult, spune domnule președinte. Da, foarte pe scurt încercăm să răspundem. În ce privește metodologia, răspundem domnului Heller mai întâi. Cum am spus de la început, foarte clar, am în vedere că am avut la dispoziție câteva luni, uh, nu am efectuat neapărat noi uh, cercetările primare, ci am extras diferite date, cifre din literatura existentă De asemenea, uh, ne-am inspirat și dintr-un studiu efectuat de către DigiTrade uh, înainte de asta, deja. Deci ne-am bazat pe astfel de date în ce privește uh, cifrele, iar în ce privește, la fel au fost au stat lucrurile și în cazul pieței muncii. Deci nu am realizat noi înșine aceste cuantificări când vorbim despre date în ce privește chestiunea uh, ecodesignului. Din... Nu ne așteptăm la o scădere a standardelor UE în această privință. Cred că era vorba despre o întrebare din partea domnului Turms. Oricum, această chestiune a respectării reglementărilor în vigoare este deja una foarte importantă mm. și în SUA și de asemenea și printre statele membre din UE. Deci ar fi vorba aici despre o armonizare, dar uh, în niciun caz uh, nu ar fi vorba despre o scădere a acestor standarde. Anul trecut, în 2014, am avut loc o conferință foarte interesantă pe această temă la care au participat uh, deci, pe plan bilateral UE și SUA pentru a vedea ce ar, cum s-ar putea îmbunătăți lucrurile în ce privește schimbările climatice. Și aici, cred că da, mi s-au pus niște întrebări cum anume uh, schimbarea climatică ar fi un obstacol în fața, în fața TTIP-ului. Dar din datele pe care le avem până acum și pe care le are Comisia nu ar, nu ar exista nimic care să contrazică acest uh, proiect de acord de liber schimb legat de uh, legislația schimbării climatice, pentru împotriva schimbărilor climatice. Deci, de fapt, directivele pe care le avem acum, dacă le aplicăm uh, cum trebuie, Statele Unite nu ar putea să efectueze exporturi astfel de produse sau care utilizează astfel de tehnologii. Acum în ce privește chestiunea gazului. V-am spus, vin din acest sector. Aș putea să vă răspund foarte detaliat, însă mai degrabă ne-am întâlnit separat dacă vreți să discutăm în detaliu. În ce privește gazul natural, actualmente față de situația actuală. Dacă vom semna TTIP-ul, uh, ar, ar deveni mai ușor de obținut această licență de import-export pentru gazul natural. Și așa cum spunea și domnul Turms, într-adevăr, dacă luăm în considerare piața mondială a gazului, există uh, diferențe mari de preț între diferitele continente. Uh, Și da, asta înseamnă că, într-adevăr, deocamdată este mai interesant pentru ei să exporte către Asia. Oricum, este o întrebare mai tehnică, pot răspunde altă dată. De asemenea, foarte pe scurt, mai rămăsese o întrebare din prima rundă, în ce privește cercetarea și dezvoltarea. Datele pe care le-am analizat în studiul nostru nu uh, indică că acest sector, cercetare și dezvoltare, nu, nu ne așteptăm să uh, intervină o, un exod al creierilor semnificativ din Europa către SUA. În ce privește datele legate de piața muncii, uh, toate detaliile sunt în studiu, dar însă diferite studii sunt convergente, ne așteptăm la o creștere a ocup, ocupării forței de muncă cu 0,5%. Deci, din câte am putut analiza, din datele pe care le avem, nu va exista o evoluție atât de mare, semnificativă. Și, uh, în concluzie, dacă, mi se pare că mai erau întrebări privind uh, instrumentul ISDS, privind energiile regenerabile. Bineînțeles, toate aceste întrebări uh, sunt listate în raport, am oferit răspunsuri. Dacă doriți detalii suplimentare, suntem dispuși și vă stăm la dispoziție. Deci vă invităm, uh, după ce consultați uh, raportul, să ne contactați și putem reveni cu detalii. Vă mulțumim tuturor! Vă mulțumim, domnilor, pentru toate aceste informații pe această temă sensibilă în comisia noastră și uh, vă așteptăm uh, mai des în comisia noastră. Vom fi întotdeauna uh, pregătiți să vă uh, întâmpinăm aici, să discutăm cu dumneavoastră. Mulțumim încă o dată. Iar acum Haideți să trecem la punctul 9 de pe agenda. O nouă strategie uh, a UE privind pădurile și sectorul forestier. După cum știți, o nouă strategie a fost propusă de către Comisie în 2009, iar uh, raportul nostru Uh, este primul răspuns pe care îl oferim. Uh, bineînțeles, comisia competentă pe fond este Comisia Agri. Iar domnul Marek Grobarcic este raportorul nostru. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor. raportul pe care îl vom uh, propune aici, referitor la noua strategie UE pentru păduri și sectorul forestier. Pădurile sunt un factor economic, social, cultural uh, foarte important și de multe ori acest factor este chiar un element important din, al patrimoniului național. Deci, ca atare, este un element uh, uh, tratat uh, cu foarte mare grijă de către statele membre. Bineînțeles, vorbim despre un patrimoniu pe care sperăm să-l transmitem și generațiilor următoare. Deci, este o temă pe care trebuie să o tratăm cu cea mai mare grijă. De asemenea, sectorul este important și din punct de vedere economic. Pădurile reprezintă 40% din teritoriul Uniunii Europene și această suprafață este în creștere cu 0,4% anual. Bineînțeles, comparat cu situația la nivel uh, mondial, uh, unde pădurile sunt în scădere, însă în, în Europa sunt în creștere. Pădurile oferă mai multe milioane de locuri de muncă în UE, de asemenea. Această strategie nu este neapărat o, un pachet legislativ uh, precis ce oferă, ce intenționează să ofere un cadru general de cooperare între statele membre. În așa fel încât uh, acest sector să poată um, funcționa eficient pentru creșterea economică și um, crearea de locuri de muncă. și, bineînțeles, totodată se încearcă um, o eficientizare a um, colaborării intersectoriale a tuturor politicilor din UE. Sunt, există și regiuni în UE unde pur și simplu uh, industria în general nu s-ar putea dezvolta, de aceea industriile legate de sectorul forestier sunt foarte importante, mai ales pentru comunitatea locală aceste, acest sector forestier poate oferi locuri de muncă și tinerilor, spre exemplu. Vorbim aici despre crearea uh, oportunităților potrivitele pe plan local, mai ales uh, în regiunile care se confruntă și cu dificultăți, dar este totodată și un sector care e uh, este intercorelat și cu uh, politica privind mediul. Bineînțeles, sectorul forestier este foarte important. Contribuie la reducerea uh, emisiilor de dioxid de carbon, la absorpția emisiilor deja existente. Trebuie de asemenea reamintit că Uniunea Europeană european are o influență limitată în ce privește sectorul forestier, întrucât vorbim aici despre domeniul de competență al fiecărui stat membru. Și tocmai de aceea trebuie să ținem uh, cont de diferențele existente între diferitele tipuri de sisteme de proprietate a pădurilor în diferitele state membre. Oricum, există într-adevăr și uh, un punct de vedere transnațional care trebuie să fie ascultat. mai ales în ce privește riscurile care se confruntă pădurile, cum ar fi incendiile, tăierile ilegale, dăunătorii. Doamnelor și domnilor, Acum, dacă sunt uh, orice comentarii din partea dumneavoastră sunt binevenite și utile și vă mulțumesc tuturor anticipat pentru eventualele amendamente. Mulțumim, domnule raportor. Și acum, raportorii din umbră, dacă doresc să intervină, nu mai mult de două minute fiecare. Doamna n are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, țin să-i mulțumesc domnului raportor pentru munca depusă la acest proiect de raport. Un aspect foarte important în această strategie și în acest uh, proiect de aviz este că sectorul forestier este important și din punct de vedere economic și în ce privește ocuparea forței de muncă în anumite regiuni. Deci nu vorbim doar despre tema protejării pădurii și a mediului. Politica în sectorul forestier este ceva care va continua să fie foarte important în fiecare stat membru. Și este foarte bine că subliniem aici uh, rolul uh, pădurilor și sectorului forestier în acest context al schimbărilor climatice. Cred că ar trebui să profităm de acest context ca oportunitate pentru a favoriza dezvoltarea sustenabilă. De exemplu, am putea favoriza uh, folosirea biomasei și autosuficiența energetică în anumite regiuni. Iată, deci aspecte, uh, scopuri foarte importante sectorul nu este important numai ca uh, factor de competitivitate, dar poate fi și uh, un sector uh, deschis inovațiilor. De exemplu, construcțiile din lemn încă mai sunt multe oportunități. Și pentru că aceste scopuri să poate fi atinse, trebuie să ne concentrăm pe politicile din domeniul cercetării și dezvoltării, care nu au fost încă menționate. Iar din punctul de vedere al agendei digitale a UE, poate că ar trebui de asemenea să, uh, așa cum ne-am propus în sectorul digital, să avem o agendă comună UE și în sectorul forestier. Poate că ne-ar trebui o bază date comună la nivel comunitar. Doamna Compula Natre are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule raportor. Cred și eu că Comisia ITRE, uh, ne referim aici la industrie, cercetare, nu cred că vorbim neapărat despre spațiu. Dar această provocare pentru a relansa economia din Europa trebuie într-adevăr să uh, includă și aceste uh, aspecte legate de Uh, inovația în industria forestieră. Acest sector oferă deja locuri de muncă pentru 3 milioane de europeni. Și, bineînțeles, mai există și întregul lanț de uh, valoare adăugată a produselor derivate. Deci trebuie să avem într-adevăr o strategie sustenabilă în domeniul forestier. Pe de altă parte, uh, personal calificat cu calificările potrivite nu este întotdeauna ușor de găsit și uh, tocmai de aceea trebuie sprijinite și programele de formare. Și poate dacă aici, într-adevăr, uh, un european ar putea interveni. După cum s-a menționat deja, mm. sectorul forestier și schimbarea climatică sunt două sectoare strâns legate, pentru că pădurile, bineînțeles, absorb dioxidul de carbon, dar pădurile pot contribui și la scăderea emisiilor prin recursul la biocarburanți, la biomasă. În rest, într-adevăr, trebuie să uh, nu pierdem în vedere și produ- nici produsele tradiționale, nici aspectul de mm, inovațiilor care pot interveni, mai ales în domeniul construcțiilor din lemn. Deci, cred că da, este o idee bună să uh, uh, sprijinim programele de cercetare și dezvoltare în acest sector. bineînțeles, celelalte competențe principale rămânând în, la, în competența statelor membre. Domnul Iașeniu. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim și domnului raportor. Actualmente în Uniunea Europeană, care consideră uh, ființele umane ca niște elemente macroeconomice, constatăm că și pădurile sunt tratate la fel ca Pădurea este deci o um, sursă de lemn, de biomasă, dar este și un habitat, este ceva care nu poate fi înlocuit, este un um, sistem uh, ecologic aparte. Iar în, în cadrul schimbărilor climatice, pădurile sunt un uh, factor cheie pentru a uh, uh, păstra resursele de apă și pentru a lupta împotriva emisiilor de dioxid de carbon. Deci trebuie considerate pădurile și ca un patrimoniu, nu doar ca o resursă exploatabilă comercială. Și cred că trebuie în acest context să luptăm și împotriva privatizărilor Deja peste 60% din păduri sunt uh, uh, private în, uh, în anumite țări ca în Portugalia s-a ajuns chiar la 80%. În momentul de față, prin importurile noastre, noi europenii suntem principalii responsabili um, pentru despădurile din lume în vreme ce pădurile reprezintă un patrimoniu al întregii umanități care trebuie să fie protejat. Deci trebuie să dăm dovadă de responsabilitate, inclusiv în ceea ce se întâmplă în afara frontierelor UE. Vă mulțumesc! Iar acum din partea verzilor, nu sunt vorbitori, din partea grupului EIFDD, se pare că domnul Federley nu mai este în sală, dacă altcineva dorește să ia cuvântul. Domnul Piber. Äh, Mulțumesc, domnule președinte. Proiectul de raport este bun, este echilibrat și ne și încurajează, nu-i așa? Iată, pădurile europene cresc ca suprafață cu 0,5% pe an. Asta înseamnă că politica de mediu a Uniunii Europene funcționează bine. Vreau să-i frânez pe cei care spuneau că Uniunea Europeană trebuie să, trebuie să se ocupe mai mult de sectorul forestier. Da, într-adevăr, există eforturi de a include în uh, comerțul uh, cu certificate de CO2 și pădurile. Există state care militează pentru asta. Dar dacă facem o comparație cu politica agrară, atunci ne dăm seama ce s-ar întâmpla, într-adevăr, dacă Uniunea Europeană ar deveni uh, responsabilă pentru politica forestieră la nivel european. Ei bine, s-ar constitui, uh, bineînțeles, un organism european care să gestionează toate pădurile la nivel uh, european, s-ar stabili o serie de interdicții, de plantare a anumitor specii, Uh, s-ar stabili o serie de reguli care n-ar face nimic altceva decât să distrugă până la urmă pădurile europene. Asta am învățat din PAC uh, și ar fi păcat să transpunem uh, greșelile din PAC aici la sectorul forestier. forestier. Nu avem nevoie de noi competențe pentru Uniunea Europeană în acest sector. Frederick. Domnul Frederick. Mulțumesc, tocmai vin de la Agri, unde am avut o dezbatere foarte aprinsă. Cred că e important uh, că discutăm acest subiect Cred că e important uh, să spunem clar că statele membre sunt cele care sunt responsabile pentru politica lor uh, forestieră și nu Uniunea Europeană. Dar mai există lucruri pe care Uniunea Europeană le-ar putea face pentru sector. Spre exemplu, cercetarea. Am putea afla ce anume se mai poate face în domeniul acesta și nu s-a făcut deja. Să nu uităm că există din ce în ce mai multe materiale bazate pe prelucrarea lemnului care sunt folosite în tot felul de industrii și uh, cercetarea în acest domeniu ar fi esențială pentru viitor. Important e să renunțăm la birocrație. Multe dintre proprietățile forestiere sunt uh, de mici dimensiuni, sunt familiale, prin urmare ar fi păcat să impunem uh, oamenilor noi, noi poveri. De asemenea, ar fi bine să producem mai multe plan uh, industrial din lemnul pe care îl avem noi. În uh, Finlanda, spre exemplu, acum avem uh, suprafețe împădurite mai mari decât în urmă cu 30-40 de ani, dar cu toate acestea exploatăm mai mult lemnul Uh, decât în urmă cu 30-40 de ani și iată, folosind uh, lemnul, putem practic să scădem emisiile de dioxid de carbon. Deci, iată, sectorul forestier este esențial și pentru uh, industrie, dar și pentru uh, protecția mediului. Deci, mi se pare că trebuie să, să subliniem imp- importanța cercetării, uh, să spunem clar că respectăm subsidiaritatea și, de asemenea, cred că trebuie să spunem cât se poate de clar că noi nu ne dorim să decidem ce anume trebuie să fac arii de păduri cu pădurile lor. Nu are niciun sens ca noi, eh, dimensiunea politică, să impunem cine știe ce proprietarilor eh, de suprafețe împăduri, împădurite. Domnul președinte, mulțumesc pentru aceste comentarii. Acum cer eh, reprezentantului Comisiei Europene să ia cuvântul. Este vorba despre domnul Ignacio Seoane de la uh, DG Agri. Bună ziua! Ignacio, din păcate, nu a venit, nu a putut veni astăzi, îl înlocuiesc eu la ședința dumneavoastră. În orice caz, în numele său vreau să vă mulțumesc pentru munca minunată pentru comentarii de asemenea. Suntem încântați de remarcile exprimate și așteptăm cu nerăbdare versiunea finală a acestui raport. Mulțumesc! Domnul președinte, mulțumim și noi! Domnule raportor, ați fost deja lăudat de nenumărate ori, prin urmare vă dau cuvântul. Nu pot decât să vă cer să colaborați strâns cu mine și pe viitor. Haideți ca împreună să redactăm acest text și să contribuim astfel la protejarea și îmbogățirea, înflorirea sectorului forestier. Mulțumesc! Domnul președinte, mulțumim! Termenul limită de depunere a amendamentelor este data de 29 ianuarie, ora 12. Și deci la prânz. Vă mulțumesc tuturor. Vă mulțumesc pentru că ați participat la această dezbatere. Peste câteva minute vom începe ședința coordonatorilor. Mâine dimineață ne reunim din nou la ora 9 dimineața și mai avem și o ședință mâine după amiază care începe la ora 15. Noi avem patru coordonatori, reprezentanții ai marilor grupuri politice, dar coordonatorii de la GUE, de la Verzi și EFTD încă nu sunt în sală, trebuie să-i așteptăm. Cei dintre dumneavoastră care nu trebuie să ia parte la ședința coordonatorilor, sunteți rugați să părăsiți în liniște sala. Vă mulțumesc! and thank you for your patience. Vă mulțumesc uh, și pentru răbdarea dumneavoastră. Trebuie și mâine să dați dovadă de aceeași răbdare. Mâine avem o ședință de șapte ore.